Il presidente. Buongiorno. Buongiorno, colleghe Bună ziua, dragi colegi. Subito una am reluat ședința, dragi colegi. O informare conform regulamentului e vorba de o sancțiune împotriva lui Ioanis Lagos, care a perturbat ședința de pe 29 ianuarie anul curent în plenară, folosind un limbaj plin de injurii și uh, uh, fluturând în aulă ceva care semăna cu un drapel național. Uh, Sancțiunea înseamnă pierderea indemnității de sejur pe timp de șapte zile și suspendarea temporară de la participarea la uh, activitățile Parlamentului și instituțiilor sale timp de patru zile consecutive, începând de astăzi, 11 februarie. Această ședință a fost transmisă, bineînțeles, uh, persoanei în cauză. Astăzi, ea poate să facă apel uh, pe plan intern împotriva acestei uh, decizii pe lângă biroul președintelui conform regulamentului. Procesul verbal al ședinței de ieri a fost uh, transmis, nu știu dacă sunt observații. Se pare că nu. Deci se adoptă acest proces verbal. Acum ajungem la raportul domnului Mavrides în ceea ce privește Banca Centrală Europeană, raport anual pe 2018. Dau cuvântul imediat uh, domnului raportor, domnul Mavrides. Și vreau să salut aici prezența doamnei Lagarde și pe comisarul Lombrovski. Bună ziua! Domnule Mavrides, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să trec direct la raport. Care reflectă relațiile tradiționale ale Parlamentului European cu Banca Centrală Europeană. De fapt, acest raport reprezintă principalul instrument prin care putem să ne exprimăm părerea față de politica și mandatul Băncii Centrale Europene de a păstra stabilitatea prețurilor și stabilitatea zonei uh, euro și contribuind astfel la convergența economică. Este un moment uh, oportun. Este primul raport din noul mandat legislativ și primul raport după alegerea um, noului președinte a Băncii Centrale Europene și ne bucurăm, domnule Lagarde, așa cum a spus și președintele Parlamentului, să vă avem alături de noi astăzi. Raportul nostru se, uh, se referă la revizuirea strategiei monetare, Um, a Băncii Centrale Europene, la măsurile de combatere a, a schimbărilor climatice și un rol mai important pentru moneda euro. În anul 2018, în raportul privind uh, impactul asupra zonei euro, Parlamentul European a salutat rolul Băncii Centrale Europene în garantarea stabilității zonei euro. Măsurile netradiționale monetare adoptate de uh, Banca Centrală Europeană au contribuit la redresarea economică, la îmbunătățirea condițiilor de uh, finanțare și la reducerea uh, randamentelor uh, în legătură mm, cu multe categorii de active. Ratele reduse de dobândă reprezintă oportunități pentru consumatori, pentru companii, pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru lucrători și debitori care pot profita de un impuls economic Uh, important, putând uh, să se crediteze la, cu costuri reduse. În același timp, cerem băncii centrale europene să monitorizeze riscurile um, pentru propriul bilanț uh, contabil, de- să, monitori- să monitorizeze dezavantajele reprezentate pentru cei care au economii în bănci. Și îmi exprimăm îngrijorarea că după o perioadă scurtă redresare euro- europeană, uh, Creșterea economică în zona euro a încetinit la 1,1% și considerăm că politica monetară trebuie să aibă un caracter în continuare, un caracter în continuare eh, expansionist. O creștere durabilă, într-adevăr, nu poate fi susținută doar printr-o politică monetară expansionistă. Pentru acest lucru este nevoie și de o politică fiscală adecvată. Suntem de acord și cu declarația doamnei uh, Christine Lagarde, care, spun, care a spus că a venit momentul să fie revizuită uh, strategia monetară urmată de Banca Centrală Europeană, un proces uh, care trebuie să aibă forma unei consultări publice la care să participe și Parlamentul European. Grupul de experți din sistemul, uh, din sistemul european al băncilor centrale a elaborat un studiu privind ritmul lent de creștere economică și motivele uh, acestui uh, fenomen. În anul 2018, rata șomajului a fost cea mai redusă din iulie 2018, 6,2% în uh, Uniunea Europeană și 7,4% în zona euro. Din păcate, această rată redusă a șomajului nu s-a reflectat suficient de bine în creșterea, într-o creștere economică mai puternică. Pentru acest lucru avem nevoie, printre altele, de o aprofundare a Uniunii Economice și Monetare, de o definitivare a Uniunii Bancare prin EDIS, și de definitivarea Uniunii piețelor de capital. Am pus accentul pe necesitatea combaterii schimbărilor climatice și pe implementarea Um, acordului climatic de la Paris. Insistăm asupra faptului că Banca Centrală Europeană uh, trebuie să respecte acordul climatic de la Paris și acest lucru ar trebui să fie reflectat prin punerea în aplicare a principiilor de mediu sociale și guvernanță în, politicilor, uh, în politicile sale. Există și alte chestiuni relevante, Brexitul, Uniunea Piețelor de Capital, criptoactivele, necesitatea de a îmbunătăți și consolida cadrul de, regl- de reglementare, importanța rolului IMM-urilor în Uniunea Europeană, îmbunătățirea accesului la creditarea acestora, o, o concentrare mai mare pe economia reală și așa mai departe. Din punctul de vedere al tragerii la răspundere, salutăm uh, o responsabilitate mai bună din acest punct de vedere um, cu ocazia mandatului Mario Draghi și uh, Uh, considerăm că acest lucru trebuie să uh, continue și în mandatul uh, președintei actuale. În plus, politica de comunicare este foarte importantă pentru că cetățenii europeni trebuie să înțeleagă importanța și impactul politicilor monetare asupra vieții lor. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru colaborarea rodnică pe, am avut -o, pe care am avut-o cu ocazia negocierii acestui raport. Eu cred că Banca Centrală Europeană și Parlamentul European au același obiectiv. Obiectivul pe care l-am avut și eu uh, ocupându-mă de acest raport, Dăm bunătățire a vieții cetățenilor noștri prin intermediul unei adevărate convergențe economice și prin întărirea rolului Uniunii Europene, care este casa noastră comună. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule raportor Mavrida. Stau acum cuvântul uh, doamnei președinte Lagarde. Grazie mille, signor President. Monsieur le Président, Monsieur le... Domnule președinte, domnule vicepreședinte executiv al Comisiei, domnule raportor Mavrides, stimați eurodeputați, îmi face plăcere să particip pentru prima dată la o plenară și să discut acest proiect de revoluție, rezoluție privind uh, raportul anual al activității BCE pentru 2018. Cât privește răspunderea și responsabilitatea, uh, există două laturi ale monedei care nu există una fără cealaltă. Relația cu Parlamentul este foarte importantă. BCE, raportul anual al BCE, este un element central al acestei relații și rezoluția Parlamentului și feedback-ul pe care îl publicăm arată că există un dialog bun între instituțiile noastre. Sunt la BCE de vreo 100 de zile doar. Am citit proiectul de rezoluție cu multă atenție, cu mult interes și ce m-a impresionat este evaluarea comună a provocărilor cu care se confruntă zona euro și BCE. Și am simțit același lucru în timp ce vă ascultam, domnule raportor. Natura universală a acestor provocări subliniază nevoia unui dialog continuu. Astăzi aș dori să mă concentrez pe două preocupări majore care reies din proiectul de rezoluție. În primul rând, rolul politicii monetare în mediul uh, economic actual și, doi, provocările structurale cu care se confruntă economia zonei euro. Creșterea zonei euro a scăzut de la începutul anului 2018 din cauza nesiguranțelor globale și a comerțului internațional mai slab. Moderarea creșterii a slăbit de asemenea și presiunea asupra prețurilor, iar inflația a rămas la oricare distanță sub scopul nostru pe termen mediu. În acest context, Consiliul Guvernatorilor BCE a acționat cu hotărâre pentru a ajunge la stabilitatea prețurilor, care mandatul pe care îl avem conform tratatului BCE. Politica monetară a BCE din 2014 se bazează pe patru elemente. Deci din 2014, o rată a politicii negativă, achiziții de active, uh, elemente de ghidare cu viziune și operațiuni de uh, împrumut cu obiective clare s-a ajuns la condiții de împrumut uh, favorabile, s-a susținut reziliența economiilor și de asemenea a fost protejată uh, economia zonei euro de provocările venite din exterior. Stimulentele noastre au susținut creșterea economică, care a dus la creșterea numărului de locuri de muncă și la salarii mai mari pentru cetățenii din zona euro. După cum ați menționat, domnule raportor, zona euro și șomajul din această euro la 7,4% este la cel mai scăzut nivel față de mai 2008. Salariile menționate de dumneavoastră de asemenea au crescut cu o rată medie de 2,5% în primii, primele trei trimestre ale anului 2019, cu mult peste media pe termen lung, 2,5%. Dar politica monetară nu poate și n-ar trebui să fie singurul element important. Cu cât este cu cât rămân uh, pe loc aceste măsuri pe care le luăm, cu atât este mai mare riscul efectelor secundare. Suntem conștienți de faptul că mediul acesta cu o rată a dobânzii scăzută are un uh, efect asupra asumării prețurilor, asumării riscurilor, prețurilor locuințelor și achiziției de active. Ar trebui ca toate aceste dezavantaje să nu uh, diminueze impactul pozitiv al condițiilor oferite pentru o mai bună creditare, creșterea veniturilor, și a salariilor. Când Consiliul Guvernatorilor a hotărât să introducă un nou regim pentru remunerarea uh, excesei de rezerve a băncilor din sistemul uh, european al băncilor centrale, alte domenii de politică, cum ar fi măsurile fiscale și cele structurale, trebuie să joace și ele un rol. Aceste politici pot să ducă la creșterea productivității și să crească potențialul de creștere, deci stând la baza măsurilor noastre. Când rata dobânzii este scăzută, politicile fiscale pot fi eficiente, pot susține creșterea în zona euro, ceea ce intensifică presiunea asupra prețurilor și duce la ratele dobânzii mai mari pactul ecologic european și angajamentele naționale în acest sens pot să contribuie la această dinamică printr-o creștere mai dinamică și mai durabilă. Parlamentul European și acest proiect de rezoluție al Parlamentului subliniază trei evoluții uh, durabile digitalizarea, schimbările de climă și uh, arhitectura instituțională a Uniunii Economice și Monetare. Și aș dori ca în timpul care mi-a rămas la dispoziție să discut pe scurt aceste trei provocări. Digitalizarea și schimbările de climă nu provin din Europa, sunt fenomene globale și nu o să aștepte ca noi să ne pregătim pentru ele. Ne vor afecta, fie că suntem gata sau nu. Așa că trebuie să ne pregătim cât putem mai bine iar în acest sens, BCE evaluează potențialul și implicațiile evoluțiilor tehnologice pentru serviciile de plăți și pentru stabilitatea financiară și, de asemenea, contribuie activ la asemenea inovații. Astfel, avem un grup de inițiativă pe, în sistemul euro pentru a vedea care sunt provocările Uh, asociate pentru monedele digitale ale băncilor centrale și să vedem cum vor funcționa în practică. Vrem să evaluăm, să vedem dacă moneda digitală a unei bănci centrale poate să aibă un scop clar pentru opinia publică și să susțină obiectivele BCE împreună cu cinci alte bănci centrale și cu Banca pentru uh, Rezoluție Internaționale, Folosim experiența din acest domeniu pentru a evalua utilizarea transfrontalieră a acestor monede digitale. De asemenea, trebuie să ne gândim și la schimbările de climă, să ne pregătim, nu numai că ne pasă ca cetățeni ai lumii, precum digitalizarea, schimbările de climă afectează contextul în care operează băncile centrale. Deci trebuie să ținem cont de aceste efecte în operațiunile și politicile băncilor centrale. BCE a făcut deja pași în această direcție. În primul rând, trebuie să ne sporim cunoștințele despre impactul schimbărilor de climă, să ne asigurăm că efectele se reflectă mai bine în analiza economică, în modelele economice și în metodele de a face previziuni economice. Apoi, prin sarcinile de stabilitate financiară, BCE monitorizează riscurile sistemice care provin din schimbările de climă și tranziția către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Astfel vom putea să testăm cât de bine sectorul bancar din zona euro poate să facă față acestor riscuri legate de schimbările de climă. În cele din lume, BCE a făcut pași pentru a-și analiza deciziile de investiții la obiectivele acordului de la Paris. Asta se vede în fondul de pensii pentru angajații noștri, unde am trecut la un index cu emisii scăzute de carbon și vedem ce mai putem face în operațiunile de pe piață revizuirea strategiei lansată de Consiliul Guvernatorilor BCE anul trecut va evalua în ce măsură digitalizarea și amenințările de climă împreună cu globalizarea și cu evoluția structurilor financiare au transformat mediul în care operează politica monetară strategia și revizuirea strategiei se va referi la toate aspectele politicilor, cadrului de politici al BCE. Trebuie să ne gândim cum putem să ajungem la mandatul și să realizăm mandatul privind stabilitatea prețurilor al BCE în interesul cetățenilor. Ne vom consulta cu opinia publică, vom asculta care sunt așteptările și preocupările opiniei publice și vom avea o atitudine deschisă vom colabora de aproape cu cei din Parlament care au un interes direct și preocupă direct aceste chestiuni și am început să facem acest lucru deja. M-am concentrat asupra BCE-ului până acum și este important să recunoaștem că digitalizarea și schimbările de climă sunt evoluții universale care ne afectează pe toți în Europa și în lume. Dar Europa are o poziție unică, poate să facă față, să stăpânească aceste provocări pornind de la toate stimulentele existente și de la garanțiile existente. Piața unică ne oferă această posibilitate. Europa poate să folosească acest potențial pentru a ajunge la reacții responsabile pe care și le poate permite față de provocările cu care se confruntă. Dar un pilon important al reacției Europei față de lumea globalizată, adică Uniunea Economică și Monetară, nu trebuie uitată. Iar rolul Parlamentului, în calitate de colegiuitor, eh, nu poate fi eh, subestimat. În anii din urmă, zona euro și arhitectura ei au evoluat foarte mult dar după cum știți, sunt elemente esențiale care lipsesc sau sunt incomplete care împiedică capacitatea de a folosi la maximum capacitatea zonei euro pentru cetățeni. De aceea BCE va susține în continuare o, o uniune economică și monetară mai deplină. Și foarte repede Vreau să vă reamintesc ce înseamnă acest lucru. Este o uniune bancară totală care să fie se bazeze pe sistemul de, de, de garantare a depozitelor bancare și care merge spre utilizarea stabilizării ca o linie comună de apărare în cazul în care și în momentul în care ne confruntăm cu șocuri o uniune economică și monetară mai re, uh, rezistență ne apără standardele de viață și, de asemenea, susține influența Europei în lume, inclusiv prin faptul că face euro mai atractivă la nivel mondial. Voi încheia prin a sublinia natura comună a acestor provocări. Ce am prezentat până acum cere ca toate părțile să-și facă datoria pentru ca Europa să acționeze cât poate mai bine pentru cetățeni. Aici intră și BCE-ul, care în mandatul său, prin mandatul său, e gata să joace rolul. Natura universală a acestor provocări subliniază și stau la baza nevoii de a avea un dialog continuu între BCE și Parlamentul European și în acest sens Aștept cu nerăbdare schimbul de opinii care va avea loc în timpul acestei după amieze. Mulțumesc foarte mult! Grație! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă președinte Lagarde. Domnule vicepreședinte Dombrovskis, vă rog, aveți cuvântul. Stimate președinte al Parlamentului European, stimată președinte a BCE, stimați uh, membri, mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră pentru a discuta împreună cu doamna Lagarde acest raport care intervine la momentul oportun. E vorba despre raportul pe 2018 al uh, activității BCE. Um, după Monterey, prin strategia respectivă, BCE a lansat un proces de uh, revizuire a propriilor sale politici. Uh, practic, un comitent cu lansarea acestui raport realizat de domnul Mavrides, de colegii săi de la Econ, iar Comisia, în general, uh, împărtășește cele spuse în acest raport. Independența statutară a BCE-ului uh, în cadrul politicilor, Monterey, politicilor monetare este deosebit de importantă. Suntem de acord cu asta, ea asigură stabilitatea. Deci e vorba de independență, independență politică și darea de socoteală sau responsabilizare uh, democratică. Competența uh, BCE prin politica sa monetară nu este suficientă pentru a avea creștere și stabilitate în Europa. E nevoie de reforme structurale combinate cu pârghii de politică fiscală. Asta cu atât mai mult cu cât economia europeană, deși se uh, extinde în continuare, a intrat într-o perioadă de creștere mai uh, lentă datorită unor factori extern uh, și inclusiv în ceea ce privește politica comercială. Câteva elemente din raport le-aș menționa din uh, perspectiva agendei politice a Comisiei. Comisia a hotărât că odată cu pactul ecologic avem o tranziție către o economie uh, tot mai neutră din punct de vedere al emisiilor. Asta înseamnă că e nevoie de inovare, investiții, reforme naționale, dialog cu uh, partenerii sociali și uh, dialog cu uh, organizațiile internaționale. În acest context, uh, pentru pactul ecologic se evaluează riscurile puse de către schimbările climatice, mai ales în condițiile în care piața nu reacționează corect la aceste uh, lucruri. Noi dorim să dezvoltăm o strategie uh, de finanțare sustenabilă până în toamnă, în care riscurile uh, de mediu și climatice sunt uh, incluse în aceste demersuri. Vorba și de obligațiunile verzi, care pot să însemne tot atâtea investiții sustenabile în cadrul nostru economic, uh, de guvernanța acestuia este pe cale de a fi uh, revizuit și aceste schimb, modificări ale regulilor uh, prezintă mai multe obiective. În primul rând, o precondiție. Este vorba de stabilitatea financiară și asta pentru a avea creștere și locuri de muncă. Dar trebuie și eficientizare. Apoi, Într-adevăr, este bine că se solicită desăvârșirea Uniunii Pieților de Capital din cadrul Uniunii Monetare, uh, Economice și Monetare, inclusiv prin accesarea pârghiei uh, conturilor uh, de economii. BCE-ul și uh, ceilalți actori uh, din cadrul discuțiilor bugetare trebuie deci să lucreze împreună. Legea insolvenței uh, Printre altele, sunt uh, demersuri deosebit de importante care ne ajută să avem o strategie de stăpânire a crizelor și, în același timp, să desăvârșim Uniunea Economică și Monetară. Pe de altă parte, uh, plățile și criptoactivele. Mulțumesc BC-ului pentru că lucrează pe infrastructura de plăți pentru a avea plăți instant uh, peste tot în Europa. BCE-ul și alte bănci centrale explorează uh, tot ce înseamnă monedele uh, virtuale și totul în lumina uh, demersurilor pentru a asigura plăți mai sigure și mai instantanee. Parlamentul European și BCE-ul au uh, colaborat foarte bine în ultimii ani și este ceva foarte constructiv. Mulțumesc foarte mult, domnule Dombrovskis. Uh, Acum, din partea grupurilor politice și, în primul rând, din partea APP-ului, domnul Ferber are un minut și jumătate. Mulțumesc. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președintă, domnule vicepreședinte, dragi colegi, dragi colegi. Doamnă Lagarde, știți germană suficient de bine? Așa, un tip. Mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la noi. Este pentru prima dată că sunteți aici în calitatea de președinte ABC și astfel uh, vă țineți de cuvânt de faptul uh, că, așa cum ne-ați spus uh, la Econ, vă ocupați nu doar de stabilitatea economică, ceea ce ține de mandatul noastră, ci purtați și un dialog intens în spațiul public pentru asta implicând Parlamentul European și vă mulțumim. Predecesorul dumneavoastră, care venea în mod regulat și el aici la noi, cu politicile sale monetare, cu siguranță a adus o contribuție importantă. A cumpărat timp pe care ar fi trebuit să-l um, utilizeze statele membre, în așa fel încât și ele să se pregătească pentru vremurile mai uh, puțin uh, fericite. Dumneavoastră ne-ați prezentat o nouă politică monetară, ați spus că vreți să discutăm despre aceasta și eu unul sper să ajungem în etapa în care această discuție să aibă loc în cadrul BC-ului. Uh, pentru că politicile monetare nu trebuie să fie amânate, trebuie să reacționăm în funcție de actualitate. Raportul regional de stabilitate indică înspre o serie de probleme de care trebuie să ne ocupăm, căci uh, a fost o etapă lungă cu rata dobânzii scăzută. Vă sunt deosebit de recunoscător pentru faptul că astăzi ați abordat uh, subiectul de a avea o proprie monedă digitală, măcar să ne gândim la asta. Noi, PPE-ul, am vrea să avem o monedă digitală a BCE-ului și nu a Facebook-ului, vă spun sincer. Așa că aveți tot uh, sprijinul nostru și eu vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Ferber. Urmează acum domnul Fernandez. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, doamna președinte, domnule vicepreședinte. În primul rând vreau să Mulțumesc noilor uh, propuneri făcute de președinta BCE și aș vrea să insist asupra unui lucru. Suntem departe de a îndeplini mandatul BCE pentru că e vorba de evoluția creditului, agregatele monetare nu arată că s-au îndeplinit rapid, astfel încât inflația să ajungă la 2%, să fie. Deci în sensul independenței instituției, vreau să spun că e nevoie de noi politici și noi instrumente pentru ca inflația să fie aproape de obiectivul de 2%. Aș vrea de asemenea să vă recomand, să vă cer, să cereți un ajutor clar din partea fiscală pentru a vă ajuta să atingeți acest obiectiv al inflației. Vă salut această reformă strategică în sensul inflației pentru a introduce noi obiective, noi instrumente, nou, o nouă comunicare în activitatea BCE. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu. Are cuvântul domnul Luis Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc, domnule Dombro- Dombrovskis, bine ați venit, domnule Lagarde, este o plăcere să vă avem alături de noi. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, domnului Mavridas pentru uh, Uh, munca sa pe marginea acestui raport. Uh, în acest raport, doamna Lagarde, ne exprimăm preocupările legate de faptul că nu s-a definitivat Uniunea Bancară și mă bucură să-l aud pe domnul Dombrovskis, că până la urmă Colegiul Comisarilor va încerca să înregistreze progrese în această direcție și uh, avem aceeași părere când vine vorba de prioritățile prezentate de dumneavoastră, doamna Lagarde lucrurile nu arată atât de bine, pentru că dacă o mare bancă ar da faliment, uh, până la urmă tot statele ar trebui să o recap- recapitalizeze. Uniunea bancară ar fi trebuit să aibă trei piloni. Primul pilon, supravegherea, a fost construit, al doilea pilon, rezoluția, a fost a, a intrat în vigoare, dar încă nu funcționează suficient de bine pentru a putea rezolva Uh, băncile care au uh, probleme și al treilea pilon, așa cum ne-a spus și doamna Lagarde, sistemul, mecanismul de garantare a depozitelor bancare, din păcate nu a devenit o realitate și avem nevoie de o uniune bancară care să taie acest cerc uh, vicios între datoria suverană și situația băncilor, astfel încât să ajungem mai degrabă la o recapitalizare internă a băncilor care au probleme și nu la o recapitalizare cu banii contribuabililor a acestora și trebuie să ajungem la o soluție din acest punct de vedere și vă mulțumesc domnul Legar pentru sprijinul dumneavoastră în acest sens și domnului Dombrovskis. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Beck. Doamnelor și domnilor, stimată doamnă președinte, cu acest raport anual, această instituție uh, îl laudă pe Mario Draghi. Se spune că BCE-ul creează locuri de muncă și creștere. Inflația ar trebui să crească și tocmai de aceea se printează bani în continuare. Draghi uh, mereu a cerut asta, mai mult decât oricând, or, cine, oriunde, asta din 1925 încoace. BCE-ul, uh, practic, uh, a făcut tot posibilul să crească, să sporească capitalul și a tipărit 40% din PIB. În 2009, economia Uniunii Europene era vizibil mai mare decât economia americană. Și la fel și criza financiară a lovit mai tare în SUA. Dar după aceea a venit Draghi și în 2018 Uniunea Europeană avea economia mai mică, populația mai mare. Uh, șomajul în rândul tinerilor în sudul Europei este de până la 35%. Deci despre ce fel de succes vorbim acum când avem din ce în ce mai puțin tineri? Iar în Germania vedem că sunt probleme cu pensiile și asigurarea acestora. Este un sistem care se topește așa cum se topesc ghețarii la ora actuală. Dar cui a folosit politica lui Draghi? Marilor bogătași care în continuare își protejează averea și apoi uh, guvernele irresponsabile care, uh, fără dobânda negativă mm, a lui Draghi, nu s-ar fi uh, putut descurca și doamna Merkel nu și-ar fi putut imagina fanteziile de a salva lumea. Mulțumesc! Urmează domnul Iachelunas. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, domnule vicepreședinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Mavrides, raportorul care a adus uh, la oaltă toate avizele diverselor grupuri și ne dă o viziune de viitor despre BCE și pentru noi toți la Parlament. Vreau să accentuez câteva lucruri față de ce s-a spus. Doamna Lagarde, V-am întrebat despre moneda digitală a BCE, ne-a spus că trebuie să reacționăm uh, lent și mă bucur că ați vorbit despre acest lucru aici și domnul Domrovski este de acord că importanța acestui proces este bineînțeleasă și va fi susținut de Parlament. Al doilea lucru, ar trebui să mă refer la o discuție privind uh, supravegherea sectorului financiar și a arhitecturii sale. Este foarte fragmentară în Uniunea Europeană. Se folosesc multe modele, iar mandatele instituțiilor europene se suprapun și nu sunt foarte clare. Deci cred că dacă vrem să fim serioși în ce privește unitatea, uh, Uniunea Bancară și Uniunea Piețelor de Capital și dacă vrem ca sectorul financiar, care e atât de important pentru infrastructura financiară, să fie în folosul oamenilor, trebuie să revitalizăm această discuție și salut participarea dumneavoastră la această discuție. Comisia Europeană și noi, Parlamentul European, suntem gata să contribuim la revitalizarea acestei discuții. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim, are cuvântul domnul Van Overtveld. President. Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Stabilitatea prețurilor a fost și rămâne principalul obiectiv al BCE, dar nu putem să avem așa ceva fără o stabilitate financiară. Stabilitatea financiară este o precondiție pentru stabilitatea prețurilor. În Europa, astăzi vedem dobânzi foarte scăzute uh, Uh, spreaduri ale creditelor foarte reduse, tot felul de achiziții și uh, fuziuni și achizițiuni, uh, o creștere foarte mare a, a bankingului de shadowing și o supraevaluare care duce la o foarte mare datorie de mai multe mii de miliarde foarte clar, stabilitatea financiară este amenințată, iar politicile neconvenționale au contribuit la așa ceva și trebuie cu siguranță reanalizate. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Papadimulus. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna Lagarde, bine ați venit în uh, plenară, bun venit și dumneavoastră, domnule Domrovskis. Cred că principalul vinovat uh, pentru preocupările Parla- Parlamentului European nu este prezent la această dezbatere, pentru că reprezentanții guvernelor nu sunt alături uh, de noi pentru a discuta de ce uh, lucrurile s-au împotmolit când vine vorba de definitivarea Uniunii uh, Bancare. Pentru că Comisia poate veni cu o propunere legislativă susținută și de o majoritate în Parlamentul European, care apoi se împotmolește în Consiliu. Și nu ne temem de um, reducerea ratei de creștere economică, ci de o adevărată criză economică. După 10 ani de zile, după marea criză uh, financiară, economia Uni- um, Statele Unite ale Americii și-a revenit și noi uh, tot discutăm despre def- definitivarea Uniunii Bancare. Nu avem la dispoziție instrumentele uh, financiară necesară pentru a pune în aplicare, de exemplu, pactul ecologic european, pentru că Consiliul dorește reducerea uh, bugetului european, reducerea resurselor financiare în uh, cadrul financiar multianual. Însă avem nevoie de mai multe fonduri pentru a gestiona mai bine uh, crizele, pentru a investi mai mult în inovare. Deci cred că raportul domnului Mavrides este ocazie să vedem ce, uh, care sunt uh, modificările de care avem nevoie. Vă mulțumesc, domnul Gheongheoși. Mulțumesc, domnule președinte. După cum raportul subliniază pe bună dreptate, euro este mai mult decât un instrument economic și monetar, este un uh, simbol de-a dreptul și un proiect politic. Dar dacă vrem ca euro să facă față concurenței, atunci trebuie să abordăm problema la originea ei și să vedem care sunt slăbiciunile, așa cum sublinează și raportul. Stabilitatea pe termen lung al euro ca monedă depinde de dacă Banca Centrală Europeană poate sau nu să abordeze diferențele geografice și natura structurală a diferențelor care persistă în continuare între statele membre ale Uniunii Europene și care se manifestă în diferențe extraordinare la salarizare între noile și vechile state membre. Sunt niște dezechilibre care sunt cu efecte negative sociale, nu doar în ceea ce privește competitivitatea și creșterea, dar, de exemplu, la șomajul în rândul tinerilor sau în ceea ce privește migrația extremă a muncii pe continentul european. După cum bine ați subliniat, doamnă președinte, nu doar instrumentele monetare, ci și cele fiscale trebuie să fie asumate, politica de coeziune trebuie avută în vedere, trebuie combătută luptă corupția pentru a acoperi această diferență de salarizare între statele membre ale Uniunii. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Pietikainen. I would like to hold... Aș vrea din toată inima să vă mulțumesc și să felicit BCE-ul pentru noua conducere. În sfârșit, BCE-ul ține cont de riscurile de mediu și de schimbările de climă și le consideră riscuri economice ca riscuri față de stabilitate și să sperăm că vor fi considerate și riscuri sistemice care vor fi avute în vedere în viitor. Mă bucur uh, că acest lucru se va reflecta în revizuirea strategiei și așteptăm cu nerăbdare acest lucru și sperăm că se va reflecta în toate operațiunile pe piață ale BCE, pentru că e vorba de împrumuturi foarte mari pe care trebuie să le folosim pentru mediu. Mă bucur de asemenea să aud că și Comisia face pași rapizi în sensul pachetului finanțării durabile și vreau să vă rog să vă asigurați că indicatorii, sistemul Uh, de măsurare și ciclul de viață sunt armonizate și se folosește aceeași metodologie în toate instituțiile, astfel încât să știm exact unde suntem și ce facem. Mulțumesc! Vă mulțumesc și pentru că ați respectat timpul acordat. Are cuvântul acum președinta Comisiei Econ, doamna Irene Tinagli. Micro, please, madame. Cu da. Ok. Thank you. Thank you, Mr. Mulțumesc. Acest uh, raport al Parlamentului sprijină politica monetară a BCE-ului. Măsurile implementate sunt coerente în raport cu uh, mandatul său și asta a permis să se protejeze zona euro de deflație și de, uh, să permită o relansare economică a zonei euro. Nu cred că am fi putut să facem altceva după criza economică, însă avem însă multe provocări noi astăzi. Înseamnă că e nevoie de mai multă inovare sau inovații în cadrul politicilor noastre. Ați vorbit despre schimbările climatice, digitalizare, doamnă Lagarde, Aș mai adăuga și egalitățile economice în anumite zone, toate acestea cu efecte structurale deosebite asupra mersului economiei anumite variabile economice, stabilitatea sistemului sunt cu toate afectate. BCE-ul are mandat de a promova stabilitatea prețurilor, dar trebuie să înțeleg asta în contextul în care digitalizarea, schimbările climatice și alte inegalități vor afecta gospodăriile și firmele. Deci avem nevoie de capacitate analitică sporită pentru a face față acestor provocări și suntem și noi în acest Uh, de mers. Mulțumesc, urmează doamna Ioni Curta. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, doamna președintă Lagarde, vă mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc, domnule raportor, pentru raport. Ca și dumneavoastră, suntem de acord cu cele spuse apropo de situația economică, creștere slabă și provocări multe pentru economie ca reprezentanți ai cetățenilor europeni vedem acest lucru. Creșterea moderată pe teritoriile noastre n-a avut efectele asupra consumului și salariilor. În anumite regiuni, prețul locuințelor a crescut exponențial încetinirea activității economice în China, Brexitul vor perturba economia. Este o perioadă de tranziție digitală și ecologică și mă bucur că să aveți această inițiativă de a revizui politica monetară a BCE care va trebui să integreze toate aceste schimbări. Sunt deci multe șantiere pe această foaie de parcurs a BCE-ului și trebuie să fie progres adevărat în ceea ce privește eh, echilibrul dintre bărbați și femei Trebuie să vedem care este pertinența unei monede digitale uh, a BCE pentru a combate criptomonedele, pentru a combate spălările de bani și pentru a da euro o dimensiune internațională și pentru a întări rolul de monedă de rezervă în această strategie. Mă bucur că ați ales moneda, metoda dialogului și a deschiderii conform angajamentului dumneavoastră la prima audiere în Parlament. Salut în sfârșit consultările publice pe care le veți avea în prima parte până la sfârșitul lunii martie la Bruxelles cu societatea civilă și sper că vom fi și noi participanți. Mulțumesc! Uh, Doamnă președinte, domnule președinte, dragi colegi, cu înțelepciunea dumneavoastră ați putut să uh, gestionați interese contradictorii foarte bine, însă va fi greu în continuare mandatul dumneavoastră în fruntea BCE, în primul rând pentru că politica monetară este cumva șarpele care își mușcă coadele. Pentru a lupta împotriva deflației și a șomajului, domnul Draghi, pe lângă scăderea dobânzilor și rata directoare, a adoptat și alte măsuri neconvențiale Uh, astăzi avem uh, dobânzi negative care nu favorizează pe cei care economisesc și care încurajează comportament speculativ, care fragilizează reluarea creșterii economice, printre altele. Cum să ieșim deci din acest uh, paradox? deși sunteți foarte atașată de independența totală a BCE, ați, dorit, ați spus că schimbările climatice sunt o prioritate. Asta a, a, răspunsând așteptărilor a, comisiei a, și a unei a, adevărate, adevărat val verde politic. Nu înseamnă asta că se intră în competențele suverane ale statelor membre. Este o contradicție, doamnă Lagar. Ce faceți cu aceasta? Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Doamnă Lagarde, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul transmis. Mă bucur să vă avem în rândul nostru. Ca și un antevorbitor, voiam să vă solicit și eu să abordați acest domeniu al criptomonedelor, cu toate șansele pe care le oferă digitalizarea în ceea ce privește noile modalități de plată. Să vă aplicați asupra acestui subiect. E vorba de a avea o bancă centrală care, într-adevăr, să fie în interesul cetățenilor și să le ofere posibilitatea pe care ne oferă internetul cu acces la niște plăți directe. Astfel, reușim să ne asigurăm că serviciile digitale se ieftinesc și prin asta putem să obținem și noi uh, beneficii. Monedele digitale nu trebuie să fie o marjă de manevră pentru activități uh, ale infractorilor, unde se fac tot felul de ilegalități. Nu e vorba nici de a lăsa asta la mâna întreprinderilor transnaționale. Așa că vă rog frumos să obțineți aici un avantaj real pentru cetățeni și să Faceți tot posibilul să avem aceste criptomonede cu ajutorul Băncii Centrale Europene și cu toate tehnologiile ce ne stau la dispoziție. Sper din tot sufletul să țineți cont de acest mesaj. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Gigold. Are cuvântul domnul Nicola Pedicini. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte Lagarde, nu vom vota pentru acest raport uh, privind activitatea a Băncii Centrale Europene, pentru că nu sunt suficiente intenții bune de a, de a lupta împotriva schimbărilor climatice. Aceste bune intenții nu scutesc uh, Banca Centrală Europeană în condițiile în care nu a susținut economia reală și nu este suficient să recurgem la pretextul Brexitului și a tensiunilor comerciale pentru că uh, pentru a explica scăderea PIB-ului în zona euro și nu în Uh, zona extra-euro. Politica monetară nu a însemnat bani care să ajungă și la oamenii normali. Au fost uh, bani tipăriți care au, fost, uh, au ajuns până la urmă la băncile care nu trebuiau să fie salvate. Producția industrială a scăzut în mod vertiginos în ultimii ani și cred că a venit momentul ca Banca Centrală Europeană să își asume întreaga responsabilitate a acestui faliment. Mulțumesc. Începem a treia rundă a vorbitorilor cu domnul Berger. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă Lagarde, e foarte bine că ați venit aici uh, cu un nou stil la BCE. Doriți să verificați politica și să o recomunicați, să o explicați mult mai bine. E corect așa, e necesar, dar când rezultă, de exemplu, că după verificare politica a fost falsă, greșită, atunci nu doar comunicarea trebuie schimbată, ba chiar politica în sine trebuie schimbată. Din raport rezultă că măsurătoarea uh, inflației cu 1,2% pentru 2019, 1% pentru 2020 și 1,5% pentru 2021 uh, este o realitate. Și dacă așa stau lucrurile, atunci obiectivul de 2% nu va fi atins. Și dacă într-adevăr așa stau lucrurile, atunci se pune întrebarea dacă BCE-ul nu trebuie să lase un pic la o parte acest obiectiv. Pentru că dacă vedem că după un deceniu de rata dobânzii scăzută, țări precum Germania se confruntă cu efecte negative, atunci trebuie să ne punem niște întrebări. Noi suntem o națiune de mm, depozitari, cu depozite mari în bănci. Este o problemă grea pentru noi și tocmai de aceea vă rog foarte tare să țineți cont de acest aspect în această verificare critică pe care o efectuați. Și apoi se spune că BCE-ul dorește să aibă EDIS și Uniunea Bancară, ceea ce în principiu este corect, dar în ceea ce privește garantarea depozitelor, trebuie stabilite niște precondiții întâi. Adică nu, nu închei o asigurare de incendiu cu niște parteneri a căror casă este deja în flăcări, de exemplu. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Silva Pereira. Obrigat, prezident. Cum ești Mulțumesc, domnule președinte. După ce am ascultat intervențiile despre BCE și conducerea lui Mario Draghi a fost o perioadă cheie aceasta pentru uh, perioada de după criză pentru a salva economia europeană și pentru a salva din recesiune. Acum BCE-ul este condus de doamna Lagarde, iar provocările cu care se confruntă reforma strategiei este importantă pentru a alinia politica BCE la scopurile referitoare la protecția față de climă și la acordul ecologic. Este important acest lucru, însă trebuie, pentru ca lucrurile să se schimbe, avem nevoie de o politică monetară care să susțină economia, în, care să se alinieze la încetinirea economică actuală și trebuie să atingem și țintele de inflație pe care le are BCE-ul. Guvernele care au un spațiu de manevră fiscal ar, și o politică de expansiune ar trebui să aibă și o politică monetară expansivă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, are cuvântul domnul Engin Aeroglu. Stimată doamna președintă Lagarde, stimată domnule Dombrosis, dragi colegi, aș dori să mă refer la un uh, punct menționat uh, în acest raport și anume banii în numerare. În ultima perioadă, doamna Lagarde, v-ați referit la necesitatea de a câștiga încrederea cetățenilor și aș dori să vă transmit ceva în acest context. Cetățenii europeni se tem de desfințarea banilor în numerar și desfințarea bagnotei de 500 de euro este un indiciu în acest sens și încrederea cetățenilor europeană este subminată și mai mult. Uh, numerarul, banii pe șin, sunt uh, un simbol al uh, libertății pentru cetățeni și pentru mine este foarte, a fost foarte important să insist asupra acestui uh, aspect. Am uh, depus un amendament care se mm, reflectă în punctul 75 din acest raport și doream pur și simplu să vă transmit dorința cetățenilor de a păstra banii în uh, numerar, ceea ce ar contribui de asemenea la păstrarea încrederii și libertății cetățenilor. Mulțumesc, domnul Antonio Maria Rinaldi. Mulțumesc foarte mult, doamnă Lagarde. Având în vedere acest raport anual al BCE, și a faptului că se tot face logiul dobânzilor negative ca și cea mai bună strategie de relansare a economiei zonei euro. Nu cădeți oare că această politică care continuă cu dobânzile negative are efecte foarte neve- ne- ne- potrivite pentru băncile comerciale care pierd foarte mult ca și MM-urile, ca și gospodăriile? E nevoie cumva de instrumente intermediare uh, și uh, asta pentru a oferi uh, credite care până la urmă sunt uh, luate de către băncile de afaceri cu activități speculative. Banca Centrală Europeană a avut un buget sporit până la 350 de mii de milioane cu o masă monetară enormă, însă nu a ajutat deloc această sumă de bani enormă economiei reale, pentru că am avut o deflație permanentă. A avut momentul să se ia în considerare o strategie cu acești bani aruncați din elicopter cu efecte groaznice asupra industriei și asupra economiei din zona euro. Vă mulțumesc foarte mult! Mrs. Are cuvântul doamna Fitzgerald. Vă mulțumesc, domnule, pre- domnule președinte. Bine ați venit, doamnă Lagor. Săptămâna trecută la Comisia Econ ați spus că trebuie să dăm, să conferim o atenție mai, mai mare costurilor reprezentate de achiziționarea și întreținerea unei uh, locuințe atunci când este calculat, uh, când este calculat indicele inflației. Există asemenea probleme în, Ir- în uh, Irlanda, în Dublin, prețurile la chirii din 2010 s-au dublat, prețurile la de, la, pentru achiziționarea unei locuințe au crescut cu 85% din 2013. Deci, cred că ar trebui să fie reflectată mai bine această creștere rapidă a chiriilor și a mm, costurilor de a achiziționa locuință peste tot în Uniunea Europeană. Și există aici o legătură cu o observație importantă a dumneavoastră înainte de a fi numită președintă a Băncii Centrale Europene. Ați spus că Banca Centrală Europeană trebuie să înțeleagă și să fie înțeleasă mai bine, nu doar de către piață, dar și de către uh, cetățeni. Și mm, din acest punct de vedere, o mai bună comunicare din partea instituției uh, dumneavoastră ar fi foarte, impor- ar fi, ar fi foarte importantă și nu trebuie să pierdem din vedere această problemă reprezentată de uh, locuințe care, reprezi- care sunt, uh, îi preocupă pe cetățeni. Este o problemă emergentă socioeconomică care se manifestă tot mai multe state membre ale Uniunii Europene și cred că dumneavoastră și Banca Centrală Europeană putea juca un rol foarte important din punctul de vedere al leadership-ului și a înțelegerii găsirii eventuale a unor soluții alternative. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Alfred Sant are cuvântul. Vreau să-l felicit pe prietenul meu, Mavridis <clears throat> Costas, pentru raportul excelent și vreau să mă concentrez asupra unui sector dintr-o perspectivă diferită oarecum. Și anume <clears throat> categorisirea băncilor în funcție de dimensiune. Ne-am dat seama cât de grea a, a devenit situația. Mulți eh, nu vroiau um, să discute despre asta, deoarece credeau că e un atac asupra politicii de um, emitere de bani a BCE. Să nu uităm de asemenea că există și pagube colaterale împotriva, mm, asupra băncilor și există și alți factori, cum ar fi faptul că este supra reglementare, costuri operaționale crescute, uh, se promovează Uniunea Piețelor de Capital, companiile depind de bănci pentru finanțare. Însă băncile își reduc serviciile pentru a reduce posturile, pentru a rămâne profitabile și consecințele economice sunt negative. Asta nu are cum să ducă la apariția unor campioni în sectorul bancar. Dacă uh, aceste bănci își retrag, să zicem așa, sucursale din uh, teritorii, IMM-urile și populația vor avea de suferit. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Haider de la idei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este, delicat spus, Uh, pur și simplu o bagiocorire a Parlamentului European este un exemplu de cum se încearcă să se înfrumusețeze pe de-o parte și să se ascundă pe de altă parte uh, Creșterea scăzută în un uh, eurozonă este prezentată drept um, rezultatul unor politici monetare. Pierderile pe care le suferă însă cetățenii în Europeană care și-au economiile în aceste bănci nu sunt menționate. Riscurile tot mai crescute ale investitorilor instituționali, precum uh, casele de pensii, nu apar, nu sunt menționate în acest raport. Um, suprainflarea piețelor um, de asemenea nu este amintită. Dezechilibrele și inegalitatea socială, niciun cuvânt în acest sens în raport. Îndatorarea fără limite a statelor uh, provocată de politica monetară, de asemenea, nu merită nici măcar un cuvânt în raport mi-amintește de rapoartele din blocul comunist, pentru că întotdeauna acelea afirmau ce dorea conducerea partidului și care a fost concluzia știm cu toții. Doamna Laluc. Uh, Madame Lagarde, merci de... Doamna Lagarde, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Dumneavoastră ați ales o politică monetară de reducere cantitativă și noi am primit cu ușurare în Parlamentul European această veste care venea, pentru că dacă ne uităm la egoismele naționale și la ideologiile dominante, ne dăm seama că nu avem un buget real, ceea ce este de neconceput, pentru că suntem prima putere economică mondială, dar această situație <clears throat> înseamnă că pe umerii noastre zace o povară cumplită. Am auzit multe lucruri noi în discursul nostru, aș vrea să mai aud ceva despre Eh, demersurile speculative. Știți că acest quantitative ușurarea cantitativă din ultimii ani, eh, a servit economia reală, trebuia să facă acest lucru, dar a generat o hipertrofiere a activităților financiare. Și aș vrea să știu ce face, ce dorește să facă Banca Centrală Europeană pentru a combate specula, aceste speculații de pe piață. Vă mulțumesc. care cuvântul domnul eh, Paul Tang. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamnă Lagarde.